przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata Bună dimineața, dragi colegi! Vom începe astăzi sesiunea de astăzi. Primul punct, dezbatere comună, piața unică. Raportul doamnei Calniete, Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice, raportul Coreea de campus, piață unică, o piață unică pentru europeni, precum și raportul domnului Bușoi, piața unică pentru întreprinderi și creștere economică. Pentru a încheia, avem o declarație a Comisiei privind achizițiile publice. Aș dori să-i urez bun venit domnului comisar Barnier precum și doamnei Eniko Guri din partea Consiliului. Vă urez bun venit aici și pentru a începe le voi da cuvântul raportorilor. Raportorilor, doamna Calniete, aveți cuvântul. Ah, mă iertați, domnule președinte. Am avut o problemă cu interpretarea și nu am auzit când mi-ați spus să iau cuvântul. Kungs, runājot par vienotā tirgus pārvaldību un partnerību, mēs parlamentā uzskatām, ka viens no dorim ca buna guvernanță la cel mai înalt nivel politic să fie garantată, dacă ne dorim și o bună stare economică. Președintele Comisiei, sprijinit de către președintele Consiliului, uh, sunt hotărât să coordoneze progresul pieței interne. Dar, uh, bineînțeles că suntem cu toții chemați, inclusiv Comisia, să colaboreze. Altfel, numeroasele idei legate de ceea ce putem face pentru a stimula creșterea economică, pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a spori competitivitatea globală, vor rămâne la nivelul bunelor intenții și Europa va deveni bolnavul planetei. De aceea, în această rezoluție, chemăm Comisia și statele membre să-și asume responsabilitatea în legătură cu Uh, elaborarea unei legislații corespunzătoare pentru a stimula dezvoltarea pieței interne. În uh, rapoarte noi dăm semnale clare în legătură cu uh, acțiunile pe care le așteptăm din partea Comisiei, Consiliului și Parlamentului o piață comună digitală, drepturi de autor comune, profesionalizarea cetățenilor Europei, eh, dobândirea de competențe noi, depășirea um, activității transfrontaliere în materia serviciilor, locurilor de muncă, dar și a impozitării. În legătură cu buna guvernanță sunt o serie de idei importante aplicarea deciziilor care au fost adoptate pentru piața internă. Statele membre sunt chemate să colaboreze. Comisia uh, are datoria să supravegheze această implementare. Trebuie să contracarăm protecționismul pentru că altfel se va ajunge la o fragmentare a pieței interne, iar competitivitatea noastră o să scadă. În al doilea rând, costurile uh, de, de tranzacționare trebuie să fie diminuate și o serie de pași ar fi importanți. O simplificare și eficientizare a costurilor, de asemenea e-guvernanță și un alt punct important implicarea mai intensă a grupurilor de interese la nivelul societății în politicile pe care le elaborăm conform tratatului de la Lisabona. În încheiere, domnule președinte, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, coordonatorilor pentru contribuția lor activă și sper ca astăzi să eh, putem adopta cu o largă majoritate această rezoluție pentru a stimula buna guvernare a pieței interne. Va trebui să ne continuăm uh, eforturile în acest sens pentru ca piața internă să devină motorul pentru crearea de noi locuri de muncă. Mulțumesc pentru această intervenție foarte bine structurată, iar acum domnul uh, De Campos acum. Prezident. Domnule președinte, domnule comisar Barnier, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Parlamentul a răspuns cererii făcute de comisie privind acțiunile necesare pentru a relansa piața unică prin uh, raportul pe care astăzi îl dezbatem și votăm. Eu am fost uh, raportor la 19 propuneri privind Single Market Act, folosind criterii de tangibilitate și viabilitate pe termen scurt, am identificat cinci priorități. În primul rând, să crește mobilitatea cetățenilor cu recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, așa numitul pașaport european de competențe și o măsurare reglementată a mobilității în interiorul UE. Controlul la frontiera a um, mărfurilor importante din țări terțe și un plan de acțiune plurianual pentru supravegherea pieței ampliarea regulamentului privind roamingul până în iunie 2015 pentru a limita prețurile și a reduce povara asupra publicului și întreprinderilor, garanția de acces la servicii bancare de bază cu mai multă transparență și comparabilitate, eliminarea de asemenea în rândul a cincilea obstacolelor în calea lucrătorilor mobili. A fost ușor să ajungem la aceste priorități, însă a fost mult mai greu să ajungem în acord privind măsurile pentru a combate oboseala pieții unice. Aici este raportul Mario Onti. Sau să ajungem la abordarea holistică pentru a face față necesităților și uh, lipsei de încredere din partea cetățenilor, lucruri identificate în raportul Greh, aprobat de Parlament în mai anul trecut. E drept că e oarecum artificial faptul că am avut trei rapoarte la Parlament, deși Comisia IMCO a vrut să ofere o unitate de analiză. Cele trei componente trebuie să avanseze împreună pentru a ajunge la o piață unică competitivă cu creștere inteligentă, inclusivă și durabilă pentru ca europenii să fie în centrul preocupărilor acestei piețe. De asemenea, recunoaștem că proliferarea inițiativelor de la Comisie în acest domeniu, cum ar fi Europa 2020, politica industrială și Europa inevării, riscă să Uh, ne desconcentreze de la problema centrală și anume ca piața unică să fie mai prietenoasă, dar și mai atrăgătoare pentru europeni. Consensul a fost foarte dificil în două aspecte, doamnelor și domnilor. În primul rând, în ceea ce privește respectarea valorilor și drepturilor sociale. Aici, colegii de dreapta și liberalii nu au vrut să accepte necesitatea, nevoia de a ocroti drepturile sociale ale aeroperilor. Ei s-au lăsat, practic, uh, controlați de logica pieței. Ne pare foarte rău că nu s-a acceptat uh, revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor. În ceea ce privește uh, serviciile sociale de interes general, era vorba de Uh, faptul că aceste servicii nu se pot uh, nu pot fi lăsate pe piața pieței. Nu putem permite ca aceste servicii să devină niște monopolii sau oligopolii. Trebuie ca acestea să nu intre în logica pieței. În același timp, să nu uităm că trebuie respectate valorile sociale, care țin de un acces universal. Deci acesta trebuie să vină înaintea logicii uh, pure a pieței. Aici cei de dreapta s-au opus, ei nu acceptă legislația europeană în acest domeniu. Acești colegi ne spun că trebuie să recurgem la toate opțiunile disponibile. Și aici uh, mă, gânde- mă gândesc la articolul 14 din protocolul 26. Grupul meu uh, s-a abținut la votul final de la cele trei rapoarte, deoarece nu s-au făcut progrese în ceea ce privește dimensiunea socială a pieței unice. Totuși, la comisie s-au uh, inclus anumite aspecte pozitive. Am ajuns până la urmă la o înțelegere cu amendamente finale din partea tuturor grupurilor, fără victorii și înfrângeri. Au participat toate grupurile parlamentare am avut 266 de amendamente, precum și avize de la 5 comisii. Și totul a fost foarte util. Datorită raportorilor din umbră, doamna Vontân, domnul Croțman, Harbor, domnul Turunen și domnul Triantafilides, am reușit să uh, obținem acest raport. Îi mulțumesc mai ales domnului Harbor pentru viziunea generoasă pe care ne-a oferit-o în aceste patru luni. Six minutes. So you have uh, one... Mai aveți un minut, domnule Corea de Campos, pentru intervențiile de la sfârșit. Acum, același lucru este valabil și pentru domnul Cristian Silviu Bușoi. Patru minute acum. Uh, mă scuzați, șase minute în total. Patru minute acum și două la sfârșit. Thank Mr. President monsieur le président monsieur le commissaire chers collègues domnule președinte domnule comisar dragi colegi piața internă este foarte importantă o forță incontestabilă a uniunii europene putem fi cu toții mândri de asta cred că nu este prea mult spus că piața internă se află în centrul, în inima construcției europene. În timpul anilor, piața internă și-a dovedit avantajele pentru consumatori, pentru întreprinderile europene și a contribuit la creșterea noastră economică. Totuși, în ultima vreme, am putut constata o obosire în uh, ce privește integrarea acestei piețe. Și deci trebuie să stimulăm dezvoltarea Eh, pieței interne, să redăm încrederea cetățeanului european în buna funcționare a pieței eh, interne, este nevoie de un nou început. Apreciez contribuția Comisiei în acest domeniu și apreciez activitatea domnului comisar Michel Barnier. Îl felicit pentru eh, angajamentul de care dă dovadă pentru relansarea pieței interne. Comisia ne-a propus un program ambițios și în același timp un program realist necesar pentru a dona forța necesară funcționarea pieței interne. Sunt convins că dacă aceste măsuri vor fi transpuse în publică, atunci piața internă va uh, stimula activitatea cetățenilor noștri și va aduce uh, eficacitatea Uniunii Europene pe plan global. Stimați colegi, nu avem o sarcină ușoară este o sarcină ambițioasă pentru că trebuie să găsim consens, măsurile necesare pentru crearea unei piețe interne unice, moderne, care să uh, corespundă așteptărilor cetățenilor și întreprinderilor. Trebuie să punem accentul pe inovație. Ce trebuie să facem în domeniul protejării uh, drepturilor intelectuale? Pentru că uh, piața unică uh, trebuie în același timp să respecte și suveranitatea statelor membre. În urma discuțiilor și contribuțiilor pe care le-am primit și pentru care doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, raportorilor pentru aviz și tuturor colegilor care au înaintat amendamente, eu cred că noi am reușit să ajungem la cinci priorități care ar urma să fie implementate imediat. Primul se referă la uh, mijloacele pentru susținerea creativității în piața unică, pentru că este esențial acest lucru dacă ne dorim o creștere sustenabilă. De asemenea, crearea unui brevet european și um, a unui sistem de rezolvare a litigiilor, inclusiv un bun management pentru drepturile de autor pentru copyright. Dacă ne dorim inovații, de asemenea, trebuie să găsim soluții pentru a le finanța. Ca de pildă investițiile pe termen lung, găsirea unui cadru pentru ca uh, și capitalul de risc să poată să fie investit mai uh, eficient. Trebuie să creăm oportunități pentru investițiile în infrastructură, în domeniul energetic, în domeniul telecomunicațiilor. Cea de-a treia prioritate se străduiește ca piața unică să facă față și agendei digitale, să meargă uh, umăr la umăr cu progresul în acest domeniu, pentru că trebuie să creăm și încredere în Uh, comerțul electronic, să combatem contrafacerile, pirateria și uh, de asemenea să stimulăm uh, posibilitatea de recuperare transfrontalieră a sumelor investite. IMM-urile de asemenea trebuie să dobândească o mai mare putere în creșterea economică, trebuie să beneficieze de acces la investiții de asemenea, trebuie să existe o reducere a poverii administrative, a tuturor piedicilor în accesarea creditelor. Procedurile de achiziții publice trebuie să fie raționalizate, simplificate, astfel încât și IMM-urile să poată să participe la ele și în felul acesta noi putem susține o creștere inteligentă, inclusivă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E, eh, Mulțumesc și acum, în numele Comisiei, domnul comisar Michel Barnier. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, euh, nous sommes à un moment... Euh, Domnule președinte, domnilor deputați, mi se pare că în această activitate uh, trebuie să ne angajăm împreună, examinând uh, Uh, progresele pe care piața internă le-a făcut și uh, activitatea desfășurată în acest domeniu de domnul Mario Monti în raportul pe care dumneavoastră l-ați adoptat cu o largă majoritate. Raportul domnului Greș. Trebuie să vedem că ar trebui să ne gândim pe termen lung în ceea ce privește creșterea, locurile de muncă și coeziunea. Ce anume percep oamenii de la Bruxelles sau de la Strasburg? Au întotdeauna niște termeni dificili. E vorba de reglementare, de muncă, de guvernare, de supraveghere, de reducerea deficitului sau a datoriilor, niște cuvinte necesare însă greu de suportat. Pe lângă acestea, cred eu, ar trebui să adăugăm alte cuvinte și mai ales alte acțiuni pentru a reda oamenilor încrederea în proiectul european, pentru ca ei să-și dea seama că există un motiv clar pentru care suntem împreună și pentru care nu facem față de unii singuri provocărilor pe care ni le aduce globalizarea. Deci, iată motivele pentru care noi, lucrăm. Și aș vrea acum să le mulțumesc domnilor raportori, doamnei Caliete, domnului Corea de Campos și domnului Pușoi. S-a vorbit și despre domnul Malcolm Harbour, care de asemenea uh, s-a implicat. 11 comisii s-au implicat, de asemenea aș vrea să le mulțumesc coordonatorilor de la diferitele grupuri politice. Au trebuit coordonate foarte multe lucruri aici, la nivel intern, în Parlamentul European, dat fiind că a trebuit să abordăm atât de multe subiecte. Prin aceste rapoarte, dumneavoastră lansați un mesaj puternic atât celorlalte instituții cât și opiniei publice. În ceea ce privește raportul um, Greș Domnul Barroso mi-a cerut să lucrez împreună cu 12 comisari în ceea ce privește piața internă, în ceea ce privește reformele structurale care sunt necesare pentru a reda uh, creșterea acestea în 3 sau 4 aspecte. Vă reamintesc că piața unică a fost practic ultima etapă a creației europene. 60% din exporturile noastre sunt între noi. Deci majoritatea țărilor își exportă uh, mărfurile și serviciile în țările vecine. Însă această piață, deși funcționează bine, ar putea funcționa și mai bine. Și astfel am ajuns la Single Market Act și la cele 50 de propuneri în această, care se află în această cărticică albastră pe care le-am trimis tuturor parlamentarilor naționali din cele 23 de țări, le-am trimis de asemenea 27 de țări, le-am trimis de asemenea și sindicatelor. Selecționez parmi ces propositions. Am vrut de asemenea să selecționăm din aceste propuneri acelea care au potențialul de a îmbunătăți cel mai mult viața întreprinderilor și cetățenilor. Și de aceea, săptămâna viitoare, miercuri, colegiul va discuta despre Single Market Act, și, bineînțeles, în lumina deliberărilor și dezbaterilor dumneavoastră de astăzi. Domnilor și domnilor, eu sunt convins că pentru a câștiga această bătălie a competitivității și creșterii, fiecare teritoriu este necesar, fiecare întreprindere și de altfel fiecare cetățean. Când mă refer la fiecare teritoriu, explicăm asta prin faptul că la începutul pieței unice și a actului unic, domnul Jacques Delors, președintele comisiei de atunci, a dorit ca această creare a pieței unice să fie însoțită de o politică de coeziune, pentru ca regiunile care sunt întârziate în ceea ce privește dezvoltarea să fie și ele implicate. Toate regiunile, inclusiv cele mai îndepărtate, regiunile ultraperiferice. Spuneam că fiecare întreprindere e necesară atunci când vrem să inovăm sau să creăm și mă gândesc la brevetul care progresează, când mă gândesc la IMM-uri care au nevoie de finanțare și au nevoie de mai puțină birocrație. Mă gândesc la comerțul electronic care trebuie să se facă în de plină încredere sau când mă gândesc la achizițiile publice. Fiecare teritoriu, fiecare întreprindere și fiecare cetățean, cu toții suntem necesari deoarece cu toții suntem consumatori, utilizatori de servicii, acționari, oameni care economisesc bani, lucrători, artizani, meșteri și obiectivul este să înlesnim mobilitatea dincolo de frontiere. Calificările profesionale, competențele, drepturile sociale trebuie recunoscute și respectate. Avem nevoie de niște servicii publice de calitate, trebuie să fim siguri atunci când cumpărăm produse prin intermediul internetului sau pe alte căi și să ne asigurăm că nu există o impozitare dublă. Iată câteva lucruri care trebuie să le facem față pentru ca piața internă să funcționeze. Acum, dincolo de dezbaterea dumneavoastră, care e următoarea etapă? Consiliul European pe 24 martie a salutat acest demers pe care l-am adoptat și pe care l-a adoptat și Consiliul în calitate de colegiuitor. Ni s-a cerut să alegem niște priorități și astfel săptămâna viitoare voi propune împreună cu ceilalți colegi cu care am colaborat, deci voi propune colegiului să alegem 12 pârghii pentru a ajuta întreprinderile să funcționează mai bine. Pentru fiecare pârghie, cum ar fi mobilitatea, finanțarea IMM-urilor, proprietatea intelectuală, fiscalitatea, serviciile publice, coeziunea socială. Pentru fiecare astfel de pârghie vom propune o acțiune cheie care va fi o acțiune nouă eficientă, sperăm, eficace pentru întreprinderi și societăți și care să poată da rezultate în 2 ani. Asta înseamnă că dumneavoastră comisia o propune, iar dumneavoastră, împreună cu Consiliu, va trebui să o adoptați în 2011 sau 2012. 2012 se împlinesc 20 uh, de ani de la lansarea pieței unice și nu ne putem permite ca această sărbătorire să fie uh, melancolică sau nostalgică. Vrem o aniversare cât mai proactivă. Și astfel am lansat acest Single Market Act. Deci vă spuneam 12 pârghii concrete, care însă nu cu niște priorități specifice care nu sunt însă specifice. Pentru fiecare pârghie am identificat și alte acțiuni pe care Comisia le va face să progreseze în paralel. Însă vor exista 12 acțiuni cheie, simbolice. Și sper ca la nivelul cel mai înalt, la Consiliul European, aici, în Parlamentul European, Comisia, Președinția Maghiară, țin să-i mulțumesc uh, și doamnei ministru pentru angajamentul ei, Deci sperăm ca înainte de sfârșitul lunii iunie sau iulie, deci sperăm să fim cu toții capabili să lansăm și acest Single Market Act. Printr-o declara- mi-ați cerut ca într-o declarație a Comisiei să evoc un anumit aspect la care mă voi referi acum pentru a putea dezbate ulterior. E un aspect care apare în Single Market Act și care uh, Uh, se referă la 17% din piața unică. E vorba aici de achizițiile publice și așa cum subliniază raportul Bușoi, mă voi referi la cele patru șantiere pe care, ne, uh, pe care le lansăm împreună cu dumneavoastră. În primul rând, revizuirea directivei generale din 2004 pentru a garanta utilizarea optimă a fondurilor publice și pentru a permite unui număr maxim de cât mai mare de întreprinderi să participe la achiziții publice pentru a putea fi achiziționate servicii și produse de înaltă calitate cu mai puțină birocrație. Vrem ca procedurile să fie flexibilizate, simplificate, să se țină cont de nevoile specifice pe care le au micile colectivități locale, de exemplu, prin punerea la dispoziție de dispoziții simplificate. În al doilea rând, să înlesnim accesul la achizițiile publice prin participarea transfrontalieră a întreprinderilor și, așa cum a spus și domnul Harbour, dorim de asemenea niște achiziții mai responsabile, mai ecologice, care să vrem de asemenea să promovăm incluziunea socială și inovarea. Vom avea niște reguli mai simple și mai echilibrate. De asemenea, am avut un proces vast de consultări și evaluări pe teren, avem o carte verde și acum încercăm să, să ajungem la propunerile cele mai operaționale. Și nu ne limităm doar la legislație, avem și inițiative sectoriale pentru a utiliza mai bine achizițiile publice și pentru a îndeplini mai bine obiectivele din strategia 2020. De exemplu, vom actualiza manualul privind achizițiile publice ecologice, la care lucrez cu colegul Șnic. Voi face și un plan privind uh, um, privind achizițiile ecologice, la care lucrez cu domnul Oettinger, de asemenea colaborez și cu domnul Tajani. Un al doilea șantier, cel al concesionărilor. Lungă lene fără să așteptăm încheierea lucrărilor pentru modernizarea pieței unice, deci mă voi referi pe scurt la concesionări și la niște progrese tangibile. Aceste concesionări joacă un rol foarte important în ceea ce privește crearea de infrastructuri și de prestarea de servicii publice. 60% din parteneriatele public-private, deci 60% sunt făcute prin concesionări. Dincolo de concesionarea de lucrări, în momentul actual nu există o legislație europeană în ceea ce privește concesionările și chiar dacă se aplică principiile generale din tratat, în acest domeniu persistă o adevărată nesiguranță juridică care afectează negativ contractele. Există, de exemplu, 24 de hotărâri judecătorești din partea Curții de Justiție în acest domeniu. Deci noi vrem aici să avem un cadru ușor, cu niște reguli de bază, care să nu pună la îndoială legislația națională, când aceasta funcționează bine. Nu vrem să impunem o povară administrativă excesivă pentru co- colectivități, deci voi propune niște praguri clare. Știu că au existat îndoieli și dezbateri în mai multe grupuri politice aici, însă, ascultând toată lumea, sunt convins că dacă ne vom stabili bine obiectivele, vom evita neînțelegerile. Autoritățile publice vor avea libertatea de a-și organiza cum doresc serviciile publice, însă dacă doresc să le externalizeze, e clar că avem nevoie de un minimum de transparență și de niște reguli împotriva discriminării. Ideea este să, o, să facem o, ca banii publici să fie folosiți mai bine. Nu putem să permitem să nu existe, de exemplu, dreptul uh, la recurs. În ceea ce privește relansarea pieței unice, e clar că trebuie să facem ceva și în ceea ce privește concesionările și mă gândesc la IMM-urile de astăzi care nu au aceleași mijloace ca marile întreprinderi pentru a obține uh, contracte în străinătate. De aceea e foarte important ca aceste concesionări să fie anunțate, să fie făcute publice, de exemplu, pentru ca toată lumea să fie la curent. De asemenea, e vorba de o mai bună reglementare, o legislație bine țintită. Asta ne va face să reducem și costurile și nu vom uh, recurge doar la uh, legea privind uh, încălcarea dreptului comunitar. De asemenea, în ceea ce privește directiva din 2009, să nu uităm că termenul de punere în aplicare expiră peste câteva săptămâni. E vorba aici de a stabili niște politici de compensare care unor contravin dreptului european și aici colaborez cu domnul Tajani. Vom avea o conferință pe 23 mai la Parlamentul European pe această temă. Și acum o temă despre care nu s-a vorbit suficient de mult, și anume dimensiunea internațională a achizițiilor publice. Obiectivul e clar, un acces mai mare la achiziții publice pentru întreprinderi și suntem gata să asigurăm un cadru de reciprocitate și de beneficii reciproce. More trade will benefit all. Și pornind de la această idee, comerțul este liber Însă avem probleme și vă voi reaminti care sunt acestea. Principalii noștri parteneri, SUA, Japonia, în cadrul GPE, China la nivel bilateral, acești parteneri nu vor să-și deschidă în mod real piețele. Și în ceea ce ne privește pe noi, nu avem o adevărată pârghie la negocieri, deoarece piețele noastre sunt considerate ca fiind în mod firesc deschise. Ceea ce privește acordul GP de la OMC, prevederile din acest acord încă nu au fost transpuse în legislația europeană. Și astfel statele membre aplică în mod uh, foarte diferit regulile, lucru care denaturează piața internă. Și astfel întreprinderile în Europa fac față unei situații dezechilibrate. Mi-amintesc de situația autostrăzilor în Polonia, de exemplu. Avem întreprinderi străine aici pe teritoriul UE care au un acces mult mai mare decât cel negociat de Uniunea Europeană. Însă, pe, de cealaltă, pe cealaltă parte, întreprinderile noastre europene întâmpină greutăți în a participa pe piețele marilor noștri parteneri. De aceea propunem acest an un instrument legislativ cu domnul Karel de Hucht, un instrument care va transpune în dreptul european obligațiile noastre internaționale în domeniul achizițiilor publice și astfel vom avea o pondere mai mare la negocierile noastre. Noi dorim o mai mare deschidere, însă lipsită de naivitate. Vrem o bază juridică solidă, clară, pentru a putea trata ofertele care vin din exterior și vrem de asemenea să semnăm acorduri cu țările cu care nu avem pentru a oferi mai multă securitate. Ideea nu e să transformăm Europa într-o fortăreață, ci să plasăm întreprinderile noastre într-un context realist, echitabil, de deschidere uh, și nu de naivitate. Iată cum mi-ați mi cerut, am uh, vorbit despre relansarea pieței unice și am vorbit și despre acest sector important care face parte din cele 12 pârghii despre care vă vorbeam. Deci acest sector este cel al achizițiilor publice și vom continua discuțiile noastre și în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! imieniu Rady Urzędująco. Domnule comisar, în numele Consiliului dau cuvântul doamnei Eniko Gyuri. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor. Așa cum s-a spus, Uniunea Europeană are nevoie de o locomotivă pentru economia sa. Doresc să vă reamintesc că Deja de la începutul președinției maghiare am spus foarte clar că în această privință vedem lucrurile în mod similar. Nu este suficient să abordăm criza economică și financiară, ci trebuie să venim cu măsuri mai concrete pentru a oferi statelor membre o, o pârghie și lucrăm în prezent la o serie de uh, Uh, norme legislative pentru a depăși această criză, pentru că vrem să rămânem competitivi și acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă creăm și noi locuri de muncă. Crearea locurilor de muncă este aspectul cel mai important, însă aici avem nevoie de sursele necesare. Cum putem aborda această problemă? Eu cred că piața internă este o posibilitate extraordinară în acest sens și și legat de strategia 2020 putem <clears throat> face pași înainte. Salut așadar în mod expres angajamentul Comisiei și a Parlamentului European pentru piața internă. Suntem de acord și cu prioritățile care au uh, fost expuse de ambele părți și care apar ca atare și în rapoarte. A existat în prealabil un raport a domnului lui Greș, care a constituit baza pentru o dezbatere ulterioară. Avem în momentul de față aceste trei rapoarte pe care le dezbatem și uh, sperăm să putem ajunge și la măsuri concrete. Domnul Barnier a spus deja, noi ne dorim o aniversare pozitivă. Pe 10 martie, Consiliul Concurenței s-a întrunit și a analizat criteriile necesare pentru domeniile prioritare, criterii care trebuie puse în aplicare de statele membre și de instituții și am uh, constatat că există un uh, profund angajament din partea tuturor factorilor implicați. Președinția maghiară a repetat că uh, acest lucru constituie un aspect esențial, iar pe 30 mai Consiliul va elabora concluziile necesare. Permiteți-mi să creionez contextul general în care ne aflăm. Trăim în această criză economică și cetățenii și nici uh, instituțiile, um, autoritățile locale nu mai văd o valoare adăugată în această piață internă. Însă domnul comisar spunea că tocmai într-o astfel de perioadă piața internă trebuie realizată, finalizată, pentru că astfel se pot crea stimulente. Și sunt uh, convinsă că nu trebuie să cădem uh, victime în plasa pesimismului și este și mai important să punem cetățeanul în centrul preocupărilor noastre, așa cum au spus și domnii raportori și așa cum se recomandă și în raportul Monti. Piața internă se află într-o perioadă dificilă. Trebuie să vedem în ce măsură acest instrument poate fi folosit uh, în beneficiul cetățenilor europeni. Trebuie să înlăturăm uh, toate obstacolele în calea finalizării pieței unice. Există multe întrebări, iar soluțiile depind de angajamentul tuturor factorilor implicați. Parlamentul European uh, va adopta astăzi o rezoluție în urma acestei dezbateri, iar la mijlocul lunii aprilie vom uh, redacta la rândul nostru o comunicare în acest sens. Dumneavoastră ați exprimat uh, toate aceste aspecte în uh, rapoartele pe care le dezbatem. Noi ne bazăm pe crearea unui parteneriat și cu Comisia și cu Parlamentul European pentru a putea, într-adevăr, lua măsuri pentru finalizarea pieței unice și pentru a putea face evaluările care se impun. Permiteți-mi să mă refer acum pe scurt la cele trei Uh, rapoarte de față. Sigur că nu voi putea menționa fiecare detaliu, însă președinția maghiară uh, salută repunerea pe agenda a acestui pachet cu privire la piața unică, pentru că aici trebuie să venim cu măsurile concrete Uh, care se impun, sarcină care revine, bineînțeles, și Consiliului European și președinției. La finele lunii martie, în uh, reuniunea pe care am anunțat-o vom analiza în detaliu aceste măsuri. Am dorit să mulțumim Parlamentului pentru această susținere pe care ne bazăm și în momentul în care vom dori să adoptăm măsuri concrete. Știm cu toții foarte bine că o, un cadru legislativ unitar este foarte important și aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru cooperarea în această privință, pentru că și aici ne propunem o consolidare a cooperării. Piața unică digitală este de asemenea uh, importantă pentru că va duce la o adâncire a pieței și în ceea ce privește uh, mobilitatea uh, cetățenilor și aceasta este o temă esențială. Au fost enunțate o serie de întrebări în acest sens și credem că și aici este nevoie de o cooperare consolidată la nivel european. Este o misiune importantă pentru noi toți. Cele trei uh, rapoarte pe care le dezbatem pleacă de la raportul grech și atrag atenția asupra faptului că trebuie ca cetățeanul să fie repus în centrul preocupărilor noastre. Comisia propune o serie de măsuri. Există multe domenii care pot fi ameliorate, ca de pildă sistemul IMI, Solvit și așa mai departe. Și credem că este într-adevăr posibil să îmbunătățim în acest sens și să consolidăm drepturile cetățenilor. Însă, președinția gheară are și alte priorități și în acest sens am inițiat uh, consultări parlamentare. Deseori uh, am primit și critici din partea statelor membre datorită faptului că se spune că stabilitatea macrofinanciară nu ar fi dată și că acest lucru ar avea consecințe asupra economiei reale. Bineînțeles că și acesta este un obiectiv pe care îl urmărim și care face parte din strategia 2020. Atrăsesem deja atenția asupra faptului că piața unică ascunde un mare potențial de creștere care este esențial pentru echilibrul în Uniunea Europeană. Există o serie de chestiuni specifice pe care trebuie să le abordăm în mod transparent, iar Parlamentul European va fi, bineînțeles, inclus și vă asigur de întreaga noastră cooperare. Mulțumesc! După aceste cinci uh, intervenții, domnul uh, comisar, domnii raportor și doamna ministru au inițiat o dezbatere foarte importantă pentru uh, cetățenii noștri. Vă reamintesc că relansarea pieței unice este o idee care provine din cadrul Comisiei IMCO, și în acest sens aș dori să-i mulțumesc domnului Malcolm Harbour și comisiei pe care o conduce pentru reluarea acestor idei din raportul Monti. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar Barnier pentru expunerea detaliată pe care a prezentat-o în special în ceea ce privește achizițiile publice, pentru că este un aspect foarte important pentru statele membre care de care trebuie să ne continu- ocupăm în continuare și cred că și președinția maghiară va face demersuri în acest sens. Sunt uh, rapoarte foarte importante, este o dezbatere importantă, lucru care reiese și din uh, implicarea diferitelor comisii parlamentare. Rareori se întâmplă ca opt comisii parlamentare să redacteze avize. Va lua cuvântul în cele ce urmează doamna Andres Barea pentru Comisia INTA. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e clar că și Comisia INTA face parte din cele 8 comisii și le mulțumesc membrilor Comisiei INTA pentru contribuție. Consolidarea pieței unice este un obiectiv din strategia 2020, care se bazează pe creștere. UE este un protagonist la nivel global și fața globalizării trebuie să facem față provocărilor. Întreprinderile noastre au provocări pe piața internațională și trebuie să generăm mari așteptări, să avem oportunități extraordinare, însă să nu uităm dimensiunea socială, să avem o creștere socială cu garanții pentru lucrători, pentru serviciile publice. De asemenea, față de țările în curs de dezvoltare, avem un angajament de combatere a sărăciei, obiectivele ONU de dezvoltare ale mileniului. De asemenea, să ne bazăm pe cunoaștere, să respectăm proprietatea intelectuală, trebuie să combatem ă, contrafacerile. Trebuie să avem niște criterii de cercetare și dezvoltare și niște criterii sociale, atât aici cât și în afara Uniunii Europene, pentru a aduce beneficii atât cetățenilor europeni cât și celor din afara acestea. Vă mulțumesc. Acum domnul Diego Feio de la Comisia Econ. Domnule președinte, doresc să îl felicit pe domnul comisar Barnier, de asemenea pe președinta Consiliului European și, în mod special, colegele și colegii din uh, Comisia pentru piața Internă. Eu aș dori să mă refer la câteva aspecte care țin de competența comisiei mele. Eh, lucrurile mi-amintesc de spiritul raportului Monti. Este vorba despre stimularea unei economii liberale care să fie încununată de succes, să stimulăm competiția eh, mondială, să avem o piață inovativă, astfel încât strategia 2020 să nu rămână eh, vorbă goală, ci să se realizeze în practică, mai ales în avantajul IMM-urilor care sunt purtători sectoarele de succes economic. Trebuie să stimulăm o creștere durabilă pornind de la tot mai multă piață internă unică, o coordonare economică mai palpabilă și o creștere reală a economiei. Mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul de domnul Rafaele Baltazare. Mulțumesc, domnule președinte. Importanța legislației pentru piața unică arată că trebuie să găsim într-adevăr soluții și trebuie să asigurăm accesul pentru toți actorii. Se, ne referim în acest sens la întreprinderi, cetățeni și consumatori. În acest sens mă mulțumesc de expunerea domnului Barnier și intervențiile colegilor din Parlament. În opinia mea, există o prioritate <clears throat> pentru a putea atinge obiectivele Uniunii Europene. În special trebuie să ne preocupe îmbunătățirea accesului pentru IMM-uri, trebuie să reducem povara administrativă, trebuie să le înlesnim participarea la achiziții publice și trebuie să înlăturăm și alte obstacole în cadrul comerțului electronic, stimularea inovării prin uh, emiterea de euroobligațiuni pentru proiecte și de asemenea în uh, domeniul energiei, transportului și telecomunicațiilor. Numai dacă vedem toate aceste chestiuni în ansamblu, putem atinge și obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește ocuparea și doar atunci vom putea obține o economie de piață socială bazată pe creștere. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Liza Iaconsari din partea Comisiei Employ. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jacques Delors a greșit când a spus că nu te poți îndrăgosti de piața unică, de piața comună. Ei bine, e o temă care a stârnit foarte multe pasiuni și să nu uităm că există foarte multe proiecte importante uh, în curs, cum ar fi brevetul european sau piața comună a energiei. Ceea ce e totuși dezamăgitor e faptul că nu se vorbește suficient de mult despre lucrătorii detașați. Există de asemenea și o formulare destul de vagă în ceea ce privește clauzele sociale. E dezamăgitor să vedem că aceste clauze sociale sunt văzute ca o problemă. În țările nordice avem o legislație socială foarte puternică care ne-a garantat o competitivitate și o productivitate foarte ridicată. Deci nu credeți că ar fi mai chipzuit, domnule uh, comisar, să ne îndreptăm pe această cale? Vă mulțumesc, domnul Kreuzmann de la Emplă. Comisar Domnule președinte, domnule comisar Banier, doresc să mă refer la observație făcută de colega noastră. În comisia noastră, în locul unei clauze sociale, am propus eh, să analizăm efectele măsurilor, impactul măsurilor eh, pentru piața internă asupra locurilor de muncă. Este mult mai important. Trebuie să vedem dacă ceea ce facem pentru stimularea eh, pieței interne stimulează și o creștere și o îmbunătățire a condițiilor sociale. Deci acest, acest obiectiv trebuie să se afle în atenția noastră și aș dori să mai fac o observație. Am fost uh, surprins surprins când s-a vorbit despre guvernanța economică și la un moment dat um, s-a vorbit aici despre o coordonare economică. Noi în Germania nu am făcut niciun fel de experiență pozitivă uh, prin încercările de coordonare economice, ci uh, sigur trebuie să existe într-un fel de ajustare a economiilor noastre, de armonizare, dar în orice caz să nu existe o uh, intenție de coordonare a fenomenelor de piață. Pentru că noi trebuie să dăm un impuls pieței interne uh, unice. Peste uh, un an vom avea 20 de ani de când uh, ne străduim să realizăm această piață unică și salut remarcile făcute de domnul comisar Barnier, care ne spune că dorește să se concentreze pe o sermă de măsuri care până acum nu au fost luate și care pot să dea un impuls dezvoltării pieței unice interne, astfel încât să ducă la mai multe locuri de muncă, să ocupăm forța de muncă activă. Aceasta este cea mai bună politică socială pe care putem să o promovăm, pentru că oamenii care au un loc de muncă își uh, pot realiza și uh, propria valoare, propria demnitate umană. Deci, în acest sens trebuie să acționăm. Este nevoie de un mănunchi de măsuri echilibrate care să fie în avantajul întreprinderilor și cetățenilor. Dorim ca întreprinderile um, mijlocii să uh, se implice mai mult în dezvoltarea economiei, costurile pentru ele să nu fie foarte mari, astfel încât să poată să stimuleze produsele inovatoare. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ne străduim să uh, finanțăm uh, dezvoltarea acestor întreprinderi. Mai există și uh, probleme legate de capitalul de risc, de impozitare, de TVA dar eu cred că trebuie să găsim măsuri concrete care să stimuleze încrederea cetățenilor în piața internă. Recunoașterea calificării profesionale pe plan comunitar este importantă. Brevetul profesional este atestatul profesional este important, pentru că în felul acesta pentru cetățenele și cetățenii din Europa putem crea condiții de mai bună mobilitate. În ce privește supra supravegherea pieței. De asemenea, statele membre trebuie să-și asume mai multe responsabilități. Dacă vom acționa în comun, în sensul la asemenea măsuri, atunci putem stimula piața internă. Președintele intervine. Mulțumesc. Colegul Francesco de Angelis, Comisia ITRE. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă dorim într-adevăr să recreăm încrederea în piața unică, trebuie să dăm ascultare și nevoilor întreprinderilor, cetățenilor și consumatorilor și trebuie să garantăm și această dimensiune socială a pieței unice. Dacă dorim într-adevăr să întărim drepturile uh, și să protejăm drepturile cetățenilor. Toate aceste lucruri trebuie să meargă mână în mână. O creștere economică care trece pe lângă cetățean nu se poate și există și o serie de propuri, propuneri bune pe care le-am citit, ca de pildă <clears throat> facilitarea accesului la capital pentru IMM-uri sau uh, modalități uh, noi de finanțare inovatoare <clears throat> IMM-urile reprezintă motorul creșterii pe piața internă, ceea ce înseamnă că noi trebuie să garantăm aceste obiective, trebuie să putem ieși din această criză și să promovăm un nou model de dezvoltare sustenabil care să creeze și locuri de muncă. Are acum cuvântul doamna Sofie Oconi din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, dragi colegi. Eu am un lucru de spus. Un singur cuvânt un cuvânt potrivit în situația actuală, cred, însă un cuvânt pe care ar trebui să-l încurajăm. E vorba de ambiție. Ambiție pentru piața internă, ambiție pentru Europa, ambiție pentru a le demonstra cetățenilor că acest proiect european reprezintă un progres în ceea ce privește drepturile lor, ca lucrători, în calitate de consumatori, de turiști, însă în primul rând în calitate de indivizi. Și îl salut pe domnul Michel Barnier, care întruchipează această ambiție prin toate proiectele pe care le are. În calitate de raportor pentru aviz uh, din partea Comisiei Regii, salut ideile pe care le-ați reluat cum ar fi faptul că anumite regiuni care au trăsături uh, specifice, cum ar fi regiunile ultraperifice, au nevoile lor specifice. De asemenea, crearea brevetului european, un statut european pentru fundații, pentru asociații. Avem nevoie de proiecte concrete și trebuie să curajăm dezvoltarea durabilă pe piața internă. Vă mulțumesc. Domnul Peter Panie președinte, panie comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Este vorba despre obiectivele strategiei Europa 2020. Inovare, eficiență economică, competitivitate. Noi tratăm piața unică acum uh, sub formă unui pachet de rapoarte. Mulțumesc domnului comisar pentru ceea ce ne-a uh, expus în legătură cu principalele sale obiective. Ne interesează brevetul european care poate intra în vigoare anul viitor cu ocazia împlinirii a 20 de ani de când există piață unică în al doilea rând, să tratăm cu mai mare seriozitate drepturile de autor, pentru că există în Europa un potențial creator care în felul acesta poate să fie mai bine uh, stimulat. Trebuie ca uh, drepturile de autor să fie mai bine administrate. De asemenea, este nevoie despre o simplificare a uh, uh, registrelor contabile, pentru ca în felul acesta IMM-urile, pentru că e vorba de 20 de milioane de IMM-uri, să poată să uh, opereze mai eficient pe piața internă. Mulțumesc, stimate coleg, președintele roagă pe toți cei care intervin să uh, vorbească într-un ritm mai lent. Dau cuvântul acum. Domnul Claus Anolina nu este prezent în sală, deci următoarea intervenție din partea Comisiei Jurii Toine Manders. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Asta înseamnă uh, oare că voi beneficia și de minutele domnului Lene? Aș dori să mulțumesc domnului comisar și tuturor uh, celor prezenți care participă la dezbatere. Însă trebuie să vă spun că mie îmi lipsesc câteva aspecte importante pe care le-am inclus în textul meu și sper că domnul comisar uh, se va putea raporta la ele. Profesorul Monti este uh, mereu uh, lăudat, însă dânsul spune că e nevoie de mai multe drepturi pentru piața unică. Cred că însă în acest caz uh, mai mult înseamnă mai puțin în ceea ce privește legislația, se impune mai uh, degrabă o armonizare și o uniformizare <clears throat> și trebuie să evităm uh, o stufășiene a legislației pentru că asta reprezintă un obstacol important pentru IMM-uri atunci când acționează transfrontalier. Cel mai important este pentru mine termenul de marketing. Avem uh, juriști de marcă, creăm legislație excelentă, îmbunătățim piața unică, însă toate aceste lucruri nu ajung la cetățean pentru că nu reușim să creăm această punte pentru cetățean. Nu creăm această punte pentru că folosim doar termeni juridici. Și aici pericolul este ca Uniunea Europeană să de, ajungă să, undeva în derivă, tot mai departe de cetățean și sper că în anii următori următori, accentul se va pune asupra acestei apropieri de cetățeni, astfel încât acesta să poată deveni un promotor al Uniunii Europene. Aici trebuie să investim bani. Avem nevoie de mai mulți manageri în domeniul comunicării pentru a aborda această problemă. În plus, Cetățeanul european uh, nu reușește să facă distinția între Comisie, Parlament și Consiliu. În fiecare stat membru există reprezentanții acestor instituții care însă nu pot uh, acționa nu pot uh, reacționa la uh, declarații în statele membre. <clears throat> Poate că ar fi bine să avem uh, ambasadori UE că atunci când se vorbește în mod negativ despre Uniunea Europeană, acesta să poată reacționa. <clears throat> Președintele și dumneavoastră ați fost puțin cam rapid. Urmează acum colegul Van de Camp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc de asemenea Comisiei și Consiliului pentru aceste propuneri făcute. Eu unul am uh, ascultat cu mare interes uh, avizul emis de Comisia Libe în ceea ce privește piața internă. Cred că ar trebui să sprijinim acest concept de piață internă și e clar că și membrii Comisiei Libe sunt de acord cu acest lucru. Libera circulație a persoanelor e absolut esențială în cadrul Uniunii Europene migranții care caută un loc de muncă, însă care au de asemenea cunoștințe, sunt foarte importanți pe piața internă. Domnule președinte, toate acestea sunt niște intenții minunate, însă rezultatele se lasă de dorit se lasă așteptate. Eu salut cele 12 pârghii despre care spunea domnul Barnier și sperăm ca în următoarele luni să reușim să accelerăm aceste dosare, deoarece concurența nu ne așteaptă pe noi să luăm decizii. Domnul Mazzoni. Do la parola onorevole Mazzoni. Un minut. Un minut. Presidente, comisario, ministro. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, Cred că trebuie să apreciem activitatea raportorilor, a fost excelentă. Iar ceea ce a spus Comisia, ceea ce a spus Consiliul, ne liniștește. Pentru că în aceste trei rapoarte este vorba despre a face acum un progres semnificativ pentru realizarea pieței interne unice, așa cum a imaginat-o Mario Monti. Au fost propuse 50 de măsuri, Eh, ele eh, vor fi analizate în amănunt de către Parlament, vor fi înmănunchiate în 14 obiective prioritare. 19 măsuri se referă la o centralizare a pieței conform intereselor cetățenilor și cred că este într-adevăr foarte important să procedăm astfel pentru ca să eh, ajungem să obținem acest tip de piață unică pe care ne-o dorim pentru cetățenii cetățenii noștri. Fiecare trebuie să aibă un loc de muncă în Europa, pentru că doar așa putem stimula încrederea în piața unică. Procesul de integrare trebuie să fie stimulat politic, economic, social. Și bineînțeles că trebuie să existe o nouă percepție vis-a-vis -vis de piața unică. Cetățenii trebuie să-și schimbe percepția și eu cred că măsurile anvizajate vor duce la atingerea acestui obiectiv. Mulțumesc uh, doamnei Mazzoni. În felul acesta s-au încheiat intervențiile din partea comisiilor. Trecem acum la grupurile politice și înainte de a-i da cuvântul domnului Caras, vreau să vă fac două comunicări.